Je vous demande de commencer à songer à vous asseoir. Vă rog frumos să luați loc în liniște și să pregătiți cartelele de vot. Pentru că nu mai putem vota dacă nu avem cartelele. Anne veut me donner de la camomille, je ne suis pourtant pas énervée ce matin, Anne. Alors bonjour à tous, permettez-moi avant de commencer. Bună dimineața tuturor. Înainte de a începe, având în vedere că avem câteva personalități din comisia noastră, haideți să-i felicităm domnul Michel și domnul, doamna Eva Jolie. Putem să-i felicităm. Bravo! Donc, euh, nous allons commencer tout de suite par les... Și vom începe imediat cu votarea electronică. Est-ce que vous avez tous sorti des cartes? Toată lumea și-a pregătit cartele de vot. Vom face mai întâi un test. Doamna Zimmer, vă rog. Ich möchte nur drum bitten, dass... Aș dori doar să vă rog următoarele. Înainte de vot, aș dori să fac niște observații în legătură cu votul. D'accord, eh bien, allez-y. Okay. Comme ça... Foarte bine, vă rog frumos, așa încât uh, colegii să aibă timp să pregătească cartelele. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul oferit când am lucrat pe acest raport. Am ajuns la trei compromise foarte importante. H e un compromis foarte important. Am reușit să cădem de acord asupra lui în ceea ce privește subiectul organismelor modificate genetice. Acest, aceasta nu, e, nu apare în raport, ci în uh, amendamentul de 66. Am încercat să încadrăm și această temă, însă nu am avut destul timp, nu am primit niciun fel de reacție. Acest amendament de compromis, numărul 66, dacă va avea o un rezultat pozitiv, trebuie să știți că ar trebui să reușim să cădem de acord asupra lui. Am vrut să vă atrag atenția asupra acestui amendament 66 și sperăm că va putea fi votat. Mulțumesc! Merci beaucoup. Nous allons... Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum vom face o verificare a modului în care funcționează cartelele de vot deci vă propun să votați, a deschis votul. Încă o persoană mai trebuie să mai voteze, încă una. Și uite că de data asta nu e vorba de mine. Foarte bine, s-a închis votul. Alors, nous allons faire un petit peu plus doucement que d'habitude puisqu'il y a pas mal de... Vom merge mai lent decât de obicei, pentru că avem uh, destul de multe amendamente de compromis. Domnul Berman, liniște, vă rog. Vom începe votarea. Un pic de liniște. Amendamentul, amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotriva?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 împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc până la compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul, compromisul A. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, se pare că nu avem exact aceleași uh, liste de vot. Unde am ajuns? Amendamentul 13. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Uh, putem vota în bloc până la 16. Cine este pentru, împotriva, abțineri, A, dar toate aceste amendamente devin caduce pentru că s-a votat compromisul B. Iată că ajungem la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem direct la amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Nu sunt sigură, așa că verificăm amendamentul 20. Vot cu, electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Deci se adoptă. Da, vă rog. Can you send a technician, please? Puteți să ne trimiteți un tehnician, vă rugăm. Tehnicianul, vă rog, spune doamna președinte. Sau poate mai bine să schimb scaunul, doamna președinte doamna președinte. Da, putem adăuga votul dumneavoastră în plus. Cum doreați să votați? Pentru sau împotrivă? Da, da. Bun, atunci haideți să continuăm. Amendamentul 21. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 a fost retras. Ajungem la compromisul D. D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23 pentru? Nu. Devine caduc. Acum, amendamentul 25 pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 25. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 10 împotrivă, 11 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Da, compromisul E devine caduc dacă 26 se adoptă, ceea ce este cazul și ajungem acum direct la amendamentul 30. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamna președinte. Amendamentul 26 se adoptă și atunci compromisul E devine caduc și atunci nici 27, nici 28, nici 29 nu, nu devin caduce pentru că amendam, compromisul E nu a fost adoptat. Și atunci, amendamentele care făceau parte din acest compromis nu devin caduce în mod automat. Da, dar scrie acolo pe foaie că dacă 26 este adoptat, atunci acestea devin caduce. Dar ar trebui să știm, doamna președinte, următorul lucru. 26 nu se aplică doar compromisului, ci Uh, două, tuturor celorlalte amendamente care făceau parte din compromis. Da, aveți dreptate, spune doamna președinte, nu e prea clar explicat. Ajungem deci la amendamentul 30. 30 parcă l-am votat, nu? 30 l-am votat. Atunci 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 35 pentru. A, este identic. Foarte bine. 36 acum pentru. Împotriva abțineri se respinge. 37 pentru. Împotriva Cred că este respins. S-a deschis votul pentru amendamentul 37. S-a închis votul. Aveți o întrebare? A, nu, sunteți pentru. Foarte bine. 11 pentru, 12 împotrivă, 12 pentru, se adoptă. Amendamentul... Doamna Zimmer, vă rog. Ja, mir ist eben ein Fehler passiert. Ich wollte dafür... Eu vreau să votez pentru, am făcut o greșeală. Foarte bine, atunci se adoptă în mod clar. Amendamentul 38. Pentru. Împotriva. Verificăm. Nu e prea clar. Amendamentul 38 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Amendamentul Agri 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul Agri 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul Agri 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 42. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 43 este identic cu 42. Acum 44. Pentru, Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotriva? Cred că este respins. Mai bine să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, Abține se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, Abține se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, și se respinge. 53 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul Agri 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Agri 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul Compromisul H pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și ajungem astfel direct la amendamentul 61. Pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 61. S-a închis votul. Se respinge. Nu funcționează? Domnule Cashman. Dar și așa nu se schimbă situația. Mais se, on, on se rejete quand même. Oricum se respinge. Donc, on en était où 12, 12. Ah oui, on est 12-12. Ah, și acum sunt 12 pentru 12 împotriva, se respinge. Nici Consola dumneavoastră de vot nu funcționează? A l'envers, la la carte. Da, da, ați introdus cartela invers. Après, on en est où là? Bun, continuăm. Ajungem la 65. 65. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm. Cred că s-a adoptat, dar s-a deschis votul pentru 65. S-a închis votul. Cartelele au funcționat? Toate? La dumneavoastră nu a funcționat. Ok, și sunteți împotriva. Deci 11 la 13. Se respinge. Încercați să introduceți cartela într-o altă consolă. Pentru că domnul Berman așa a făcut. Da, tehnicianul a verificat cartela și mi-a luat-o cu totul, pentru că nu funcționează. Foarte bine spune doamna președinte. Ajungem acum la amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. abține, Se respinge. Amendamentul 67. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. abține, Se re... Nu sunt sigură, așa că verificăm. Amendamentul 68 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se re... Se respinge. Ați votat pentru sau împotrivă? A, 12 la 12. Se respinge. Acum 69 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Îmi pare rău, dar e neclar. S-a deschis votul pentru 69. S-a închis votul. Și de data asta cartela mea nu a funcționat. Eu votez împotriva. Și dumneavoastră votați pentru. Deci se respinge. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Et pour, qui est contre, on vérifie. Amendamentul 71. 71. Votul e deschis. 71. Votul s-a închis. Pentru. Respins. Agri 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Adoptat. Vreți un vot uh, în bloc? Agri 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendament 72 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendament 73 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Am... Amendament 77 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. În bloc, votăm în bloc? Nu? Nu vor. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1. Compromisul I, uh, se scuză doamna președintă, împotrivă, adoptat. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Agri 18 pentru. Agri în bloc până la Agri 24 inclusiv. Cine e pentru, împotrivă, ă, abținere, adoptat. Amendamentul 83, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 83, votul e deschis. Votul e închis. 18 la 6, adoptat. Amendamentul 84, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Agri 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendament 85, I este retras, este al meu și a fost retras. Compromisul J, pentru împotriva abținere, adoptat. Am, amendamentul nu, Agri 10, pentru împotriva a abținere adoptat, amendamentul 90 pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendament 91 pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendamentul 92 pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendament 93 pentru, împotrivă, verificăm, amendamentul 93, votul deschis, s-a închis votul, deci respins. Nu, Ba da, este totuși respins. Agri pentru, împotrivă abținere adoptat, compromisul K pentru, împotrivă abțineri adoptat, amendamentul 94 a, a, e caduc. Am ajuns la 96, amendamentul 96 pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Aici avem un amendament oral și îi dau cuvântul domnului Svensson. Aveți cuvântul. Madam Chairman. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Amendament oral. Ex îl și citez. The year of the global food crisis was also the greatest wheat producing, producing year in world history, thus emphasizes the negative role of speculation on commodities price indexes. Thank you. Acesta a fost amendamentul. Mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 100 uh, e caduc și trecem la amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 103, vot deschis. Votul închis. Respins. Agri 12 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu. Amendamentul 105, votul de s-a deschis. Votul s-a închis. Împotriva, deci 12 la 12, prin urmare e respins. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri respins, 108 pentru, împotrivă, abțineri respins, 109 pentru, împotrivă, abțineri respins, 110 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 111 pentru, împotrivă, nu știu. Amendamentul 111 verificăm. Votul e deschis pentru 111. Votul s-a închis. 12 la 12, deci e respins. Amendamentul 112 pentru. Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Agri 7 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 114 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 115 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 120. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 121 pentru, împotrivă, abținerii. Verificăm amendamentul 121, vot deschis. Vot, votul s-a închis pentru 121, 12 la 12, deci respins. Agri 16. Agri 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Agri 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 122 pentru, împotrivă, nu ridicați bine cu mâinile. Verificăm. 122 votul e deschis. Votul s-a închis. 11 la 12 respins. Compromisul M. Pentru. Împotriva abținere adoptat. Amendamentul 127 pentru. Împotriva Verificăm amendamentul 127, vot deschis. Votul s-a închis. 12 la 12, respins. Amendamentul 128 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 128, votul este deschis. Votul este închis. 10 la 12, respins. Votăm în bloc până la 133 inclusiv. Fac... cine pentru? Um, mergem electronic. Se votează în bloc până la 133. Votul e deschis. Votul e închis. 12 la 12 respins. Amendamentul 134 în două părți. Prima parte, cine e pentru? pentru adoptată, a doua parte, cine pentru, împotrivă, verificăm a doua parte. Votul e deschis pentru a doua parte a lui 134, votul s-a închis. Deci avem 12 la 11, e adoptată a doua parte. Paragraful 19. Cine pentru, abținerea, abținere, adoptat. Amend nu ă, se spune, doamna președinte, amendamentul 135. Amendamentul 136 adoptat. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 139. Verificăm 139. Votul este deschis. Votul este închis. 12 la 12 respins. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vreți să verificăm? Da, ridicați bine mâinile, pentru că atunci când faceți așa, nu știm dacă sunteți pentru sau împotriva. Amendamentul 140, votăm electronic. Votul e deschis. Votul e uh, închis. E respins. Amendamentul 141 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doamna Țimar, doriți să luați cuvântul? Da. Am ajuns acum la următoarea discuție. Nu s-a votat asupra unui amendament 137 și noi am trecut peste el. Bun. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Trecem la amendamentul 137. Cine este pentru, cine e împotrivă, abținere adoptat. Am făcut-o și pe asta și acum nu mai știu unde am ajuns. Am ajuns la amendamentul 142. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul e deschis pentru 142. Votul e închis. 13 uh, e respins. Amendamentul 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 145, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 146 pentru, împotrivă. Verificăm pentru 146 votul e deschis. Votul e închis. 9 la 15 respins. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 148 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm pentru 148, votul e deschis. Votul e închis. 12 la 12 respins. Agri 15. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 150 pentru. Împotrivă. Verificăm 150, votul e deschis. Votul s-a închis. 8 și 16 respins, deci. Amendamentul 151 pentru, împotriva. Verificăm 151 vot deschis. Votul este închis. 14 la 10 e adoptat. 152 pentru, împotriva, abține respins, 153 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 153, votul este deschis. Votul este închis. 10 la 14 este, deci, respins. Amendamentul 154. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins, 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 156 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 157 pentru, împotrivă, abținere, adoptat, 158 pentru, împotrivă, verificăm 158, vot deschis, votul este închis, 12 la 12 respins, 100 amendamentul 159 în două părți. Pentru prima parte, cine pentru, cine împotrivă, cine se abține, a, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă. Verificăm a doua parte, votul e deschis pentru a doua parte a lui 159. Votul s-a închis. 12 la 12, respins a doua parte. Agri 2, cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Agri 11, pentru, Împotrivă. Abținere. Adoptat. Amendamentul 160. Pentru. Împotrivă. Verificăm 160. Cred că e pentru, dar nu sunt sigură. Votul e deschis pentru 160. Votul s-a închis. 10 și 14, deci e respins. Paragraful 25. Compromisul O. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendul, amendamentul. Trecem la 163. Amendamentul 163. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Adoptat. Agri 20 pentru. Împotrivă? Abținere? Adoptat. Compromisul P pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 166. 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 166. Votul e deschis. Votul s-a închis. Deci, 12 la 12 e respins. Amendamentul 167. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 168. Pentru. Împotrivă. Verificăm 168. Votul e deschis. Votul s-a închis. Deci, 12 la 12 este respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 169. Votul e deschis. Votul s-a închis. 14 și 10 i-a adoptat. Amendamentul 170. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 170. Votul e deschis. Votul s-a închis. 13 la 11 e adoptat. Amendamentul 171, cine este pentru? Împotriva abțineri, respins. Votul final, votăm electronic, votul uh, final e deschis. Votul s-a închis. 18 la 6 s-a adoptat. Felicitări doamnei Zimmer. dans les deux trois minutes. Voilà. Que, que ça... On va continuer dans deux trois minutes. Je vous invite à ne pas... Continuăm peste 2-3 minute și vă invit să nu părăsiți sala. Je vais continuer avant que tout le monde s'échappe. Voi continua mai înainte ca să plece toată lumea, vă rog. Vă rog să nu vorbiți, uh, să-i lăsați pe cei care doresc să lucreze să lucreze și cei care vor să plece să plece. Politica scaunului gol nu e niciodată bună. Așa cum știți, um, Comisia noastră a hotărât să uh, redacteze un raport de inițiativă. Vă rog, vă rog, e, e complicat să faceți liniște. Așa cum știți deja, Comisia noastră a hotărât să redacteze un raport de inițiativă referitor la cel de-al patrulea forum uh, de, la nivel înalt în, uh, referitor la eficacitatea ajutorului care va avea loc la Busan în Corea de Sud la sfârșitul lunii noiembrie. Colegul nostru Cristian Dan Preda a fost raportor și um, a venit să ne prezinte un uh, rezumat al principalelor idei care se degajează din raportul său. Îi mulțumesc colegului nostru pentru prezență și, de asemenea, uh, expertului unei societ uh, societății civile care va contribui la dezbatere, doamna Karen Schroch, directoarea ONG-ului Plan Europe o mică remarcă preliminară, dat fiind faptul că uh, e vorba de un subiect care abia începe a fi discutat în acest moment la nivelul Consiliului. Uh, Consiliul nu a fost invitat să se exprime. Vă dau cuvântul, domnule Preda. Exact. On étant toujours bref, bien sûr, Foarte pe scurt, domnule Preda. Mulțumesc, doamna președinte. Voi aborda trei puncte referitoare la proiectul de raport care vă este prezentat astăzi. Aș dori să vă amintesc faptul că acum o lună am avut deja un schimb de opinii în comisie pe această temă. Prima chestiune pe care vreau să o abordez se referă la contextul discuției noastre. După cum știți, astăzi ne aflăm la patru luni de la forumul de la Busan. Și în perspectiva pregătirii acestei ședințe aș dori să semnalez două evenimente importante care au avut loc de la ultima noastră ședință și până acum. Mai întâi, OCDE-ul a publicat rezultatele preliminare cel de-a doua evaluări în ceea ce privește declarația de la Paris. Din păcate, aceste rezultate demonstrează că încă mai sunt multe de făcut pentru punerea în aplicare a angajamentelor luate în materie de eficacitate a ajutorului. Deci, principiile de bază ale declarației de la Paris sunt în continuare pertinente și, cu siguranță, noi trebuie să îmbunătățim eficacitatea ajutorului pentru a avea o calitate a asistenței acordată care să fie cât mai ridicată, pentru că e vorba de volume de ajutor foarte ridicate. Dar aplicarea lor acestor principii de către țările donatoare și beneficiare este inegală și recomandările declarației de la Paris nu au fost suficient implementate. Cel de-al doilea punct la care doream să mă refer. Pe 22 iunie, prima versiune a documentului final pentru cel de-al patrulea înalt forum pentru eficacitatea ajutorului a fost publicat de către grupul de lucru în ceea ce privește această eficacitate. Și o primă decizie a fost luată pe 7-8 iulie la sediul OCDE. Și titlul acestui provizor al acestui uh, document este Parteneriatul de la Busan pentru eficacitatea ajutorului și invită la o schimbare de atitudine având în vedere importanța mizei negocierilor ce vor fi lansate în scopul aprofundării a angajamentelor luate de la Paris. Și acest document subliniază faptul că e nevoie de o nouă paradigmă și de un nou parteneriat în cooperarea internațională pentru dezvoltare și se cer de asemenea și angajamente clare pentru însușirea rezultatelor, pentru o mai bună transparență și predictibilitate a ajutorului acordat. Și această versiune a documentului a suscitat foarte multe reacții. E adevărat că multe puncte se află în continuare între paranteze în ceea ce privește alegerile ce vor fi luate de către participanții la forum. Acum, în ceea ce privește chestiunile legate de eficacitatea ajutorului, reprezintă uh, aspectul principal. Apoi, dacă îmi permiteți, aș dori să spun câteva cuvinte, pe scurt, referitor la uh, conținutul raportului meu și pe care în principiu îl aveți în dosarele dumneavoastră. Mai întâi, referitor la conținut. Raportul cere un angajament puternic și o reprezentare la înalt nivel a Uniunii Europene la acest forum de la Busan. Și având în vedere mizele legate de eficacitatea ajutorului și având în vedere că acest lucru este un element crucial pentru realizarea obiectivelor mileniului până în 2015, deci este evident că subiectul este important și sunt convins că Parlamentul European va putea să-și îndeplinească rolul ce îi revine, trimițând astfel o delegație la Busan. Cer de asemenea o punere în aplicare imediată a angajamentelor luate la Acra și la Paris, care depind de voința politică. Există obstacole birocratice și cerem deci o mai bună vizibilitate a condiționalității, a transparenței ajutorului acordat. În al treilea rând, accentul este pus pe însușirea democratică a acestui ajutor și uh, se pune accentul pe rolul major pe care îl au parlamentele naționale și se pune accentul și pe societatea civilă a țărilor care primesc acest ajutor. Și în acest sens am notat că e nevoie de o mai bună coordonare între țările beneficiare în, la nivelul local, regional, dar și o mai bună coordonare între donatori. Și legat de acest ultim punct, anumite aliniate se referă la îmbunătățirea diviziunii muncii în uh, cadrul UE pentru a trece dincolo de uh, lipsa de voință politică pentru a avea o integrare cât mai bună a ajutorului acordat. Dar acesta este un subiect pe care l-am discutat deja, acest subiect al diviziunii muncii. Și aș dori să mai uh, uh menționez câteva puncte care cu siguranță vor fi aprofundate prin amendamente sunt obligat să fac acest lucru pentru că avem un anumit număr de litere pe care le putem utiliza pentru un astfel de raport, deci a trebuit să uh, aleg această variantă a amendamentelor. Și ca sub a sugestiilor făcute de colegi, am, avem câteva amendamente. Unul legat de eficiența, eficacitatea ajutorului și a dezvoltării. Ideea fiind că trebuie să subliniem importanța de a, a cât de important este să avem o, o, o stare de spirit care să încurajeze investițiile. Un alt amendament se referă la sprijinul bugetar Uh, având în vedere țările donatoare emergente pe care le-am evocat data trecută. Și pe acest punct putem îmbunătăți guvernanța internațională în acordarea ajutorului. E nevoie de un parteneriat global care nu trebuie să ducă la o diminuare a achiului în ceea ce privește eficacitatea ajutorului, mai ales uh, uh, având în vedere deciziile luate în ultimii 50 de ani. În acest sens, aș dori să-i mulțumesc lui Carlos din partea secretariatului pentru sprijinul său și, bineînțeles, aștept uh, comentariile și reacțiile dumneavoastră și amendamentele dumneavoastră. Și sper să putem avea o dezbatere fructuoasă pe această temă extrem de interesantă. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Karen Schoch. Pentru a, dar doresc să-i amintesc că avem o întârziere foarte importantă, dar nu din cauza ta, uh, Cristian, e din cauza lui Thais Berman. Nu, glumeam. Deci vă dau cuvântul timp de 5 minute maxim. Și mi calumnii? calomnii. Domnul Berman. Doamna președinte, sunt revoltat de această observație nedreaptă. Uh, Voi încerca să îmi scurtez prezentarea. Mă numesc Karen Shro și vin de la Plan International, însă acum uh, reprezint uh, o altă rețea și anume Acțiune pentru Sănătatea Globală. E vorba de o rețea de ONG-uri din Europa. Fiecare are, se concentrează pe o anumită muncă. Noi am uh, lucrat pe chestiuni cum ar fi SIDA, copiii și e nevoie să ne unim pentru a avea un impact în această lume pentru a mai adăuga câte ceva la ce s-a spus deja. Să vedem procesele pentru Busan. Unul se numește Better Aid, celălalt Open Forum. Primul dintre ele urmează programul de la ACRA și principiile de acolo, iar Open Forum aici își caută anumite principii pentru ei înșiși și am dezvoltat principiul Istanbul, ne-am dorit să-l vedem și în raport. Ne dorim ca acest principiu Istanbul să fie adoptat în Parlament să vedem care sunt mesajele cele mai importante pentru Busan. Sunt foarte asemănătoare cu mesajele din raport și anume ne dorim să existe o însușire democratică, și ne mai dorim să fie evaluate principiile care există deja. Dorim să se pună mai mult accentul pe transparență, responsabilitate, dar și pe verificare. Și vedeți la punctul 2 acolo uh, însușirea democratică. Acum ea este defin, definită ca guvern, dar ne dorim și Parlamentul și societatea civilă să fie incluse aici. Parlamentul joacă un rol important, mai ales în ceea ce privește verificarea rezultatelor și angajamentele luate trebuie să ni se dea asigurări că tot ce se face, se face pentru eradicarea sărăciei și având ca bază drepturile omului. Apoi mai există um, diversitatea, care este și ea foarte importantă. E nevoie de organisme de supraveghere. Aceste organizații de pe, despre care vă vorbeam sunt cele care implementează aceste principii, dar și se implică mult mai mult. Ei chiar aduc mamele la spital, se ocupă de copii, așa că rolul lor trebuie să fie unul crescut. De ce am hotărât să vorbim astăzi despre sănătate? Cred că mm, cam expiră timpul. Ei, sănătatea este acel sector în care ajutorul a făcut multe în ultimii ani. Există mulți actori și multe principii despre care trebuie să vorbim, așa că ne-am gândit să vă dăm niște exemple de programe bune, ca să vedeți că, într-adevăr, acest tip de ajutor trebuie să continue și pe viitor. Cele trei domenii pe care le-am analizat noi, în primul rând, coordonarea donatorilor și armonizarea. Vorbim despre diviziunea muncii în Uniunea Europeană. Dacă aceasta se face așa cum se cuvine, impactul ar fi unul foarte bun. Cel mai mare impact pe care l-am văzut noi, o, făcut de o alianță, în 2008 s-a ajuns la 1,7% pentru sănătate. Așa că diviziunea muncii a fost folosită ca o strategie de ieșire pentru sănătate. Dar nu ar trebui ca rezultatul să fie o sumă mai mică de bani pentru sănătate. Apoi ajungem la însușirea democratică, importanța Parlamentului. Avem un exemplu foarte mult în Uganda, unde un Parlament capacitat a reușit să vină cu o strategie națională de sănătate foarte bună și aici sunt incluse și organizațiile despre care vă vorbeam înainte. Și în El Salvador avem exemple foarte bune în acest sens. Veți auzi foarte multe despre sprijin pentru un mediu foarte activ, adică E nevoie de un spațiu în care toate aceste organizații să se poată implica. De multe ori capacitățile nu există. Iar apoi gestionare pentru rezultate e un alt domeniu important. Adică resursele trebuie să fie ghidate spre niște ținte specifice. În Malawi avem exemple foarte bune, însă mai însă unde nu funcționează lucrurile în ceea ce privește valoarea bani. De exemplu, în Tanzania, pentru fiecare imunizare se primesc bani, așa că foarte mult se ocupă cu acest proces și e clar că nu e cel mai bun rezultat pe care ni l-am fi dorit în ceea ce privește sănătatea. Și acum două puncte importante pe care dorim să le menționăm și anume trebuie să existe un sprijin continuu pentru uh, eficiența ajutoarelor în ceea ce privește sănătatea. Există anumiți actori care doresc să se retragă, nu văd cum pot să le demonstreze cetățenilor care sunt rezultatele opțiune, tr- obținute. Trebuie să arătăm care sunt aceste rezultate și să le explicăm că eficacitatea ajutorului trebuie să continue. Apoi, Însușirea democratică, da, apare în raport, trebuie să rămână acolo. Așa cum am spus, nu vorbim doar de, guver- de guverne, de ci și de parlament și societatea civilă. Și e nevoie de un spațiu în care acești uh, trei factori să interacționeze. Vă mulțumesc! Donc, euh, je passe la part... Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul acum deputaților. Mai întâi, doamna Schniver. Oui? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru acest proiect de raport. Îi mulțumesc și doamnei Ștro pentru prezentarea făcută. Am două observații. În primul rând, Cred că ar trebui să facem o referire la faptul că clima și politica de dezvoltare sunt foarte legate. Există într-adevăr o referire în ceea ce privește clima, dar probabil aceasta ar putea fi formulată mai clar. Și a doua observație, cred că ar trebui să vorbim și despre faptul că e necesară o nouă cooperare cu noile țări donatoare. De exemplu, China a a redactat multe documente în acest sens în ultimul timp și arată că e interesat, așa că ar trebui să ne folosim de această oportunitate. Monsieur Neuser? Domnul Neuser? Vielen, vielen Dank, Frau... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că raportul stă sub trei cuvinte cheie, eficiență, calitate și transparență. Îi mulțumesc uh, domnului Preda pentru acest raport, pentru că abordarea este una foarte bună. Înainte de Busan, trebuie să ne gândim foarte bine încotro vrem să ne îndreptăm cu politica noastră de dezvoltare. Noi, Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, suntem în continuare cei mai mari donatori. Și trebuie să se vadă acest lucru și în domeniul eficienței ajutorului. De aceea, Uniunea Europeană, noi, trebuie să fim foarte bine reprezentați la această conferință la Busan. Trebuie să avem niște obiective care pot fi măsurate și evaluate, dar și verificate. Trebuie să existe și un mecanism de punere în aplicare. Acesta trebuie să existe, mai ales când ne gândim la obiectivele de dezvoltare ale mileniului după anul 2015 trebuie să fie foarte clar că ne dorim să fie crescută participarea democratică și asta mai ales prin implicarea parlamentelor naționale, dar și prin implicarea societății civile și a autorităților locale. Este foarte clar că o regionalizare mai puternică ar duce la o eficacitate crescută. Colega mea a spus înainte că e nevoie de o coordonare mai bună cu celelalte țări donatoare, mai ales cu China. Da, acest lucru este foarte important. Însă și în cadrul Uniunii Europene e nevoie de o mai bună coordonare între Uniunea Europeană și statele membre. Ajutor bugetar este atinsă și această temă. Avem nevoie de posibilități astfel încât să putem să ne dezvoltăm mai bine responsabilitatea. Și apoi, dacă spunem foarte clar că Parlamentul European are o funcție de control, atunci trebuie ca și diviziunea să fie așa cum se cuvine. S-a vorbit despre amendamente și eu voi veni cu un amendament în care voi vorbi despre importanța transparenței în cadrul uh, inițiativei pentru ajutor internațional. Mulțumesc încă o dată reprezentantei Action for Global Health, mulțumesc și domnului raportor. Avem o bază foarte bună pentru Buzan. Merci beaucoup, Madame Teocarus. Mulțumesc, doamna Teocarus. Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα συγχαρώ τον συγγραφέα της εισήγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική Θέλω να τονίσω ότι μέχρι στιγμής η όλη... E un raport foarte important, vreau să subliniez acest lucru. Însă, ca de multe ori, trebuie să recunoaștem că ajutorul pentru dezvoltare nu a fost îndeajuns de eficient și nu am ajuns la obiectivele pe care ni le-am propus. L-am auzit pe domnul raportor și trebuie să discutăm aceste aspecte înainte de a merge la Buzan. Uniunea Europeană și Uniunea noastră politică vorbește despre acest subiect, însă e nevoie de control în continuare, atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea Parlamentului European. Toți donatorii trebuie să se implice în acest control. Există diferite aspecte, însă Însă banii acordați nu au fost totdeauna folosiți așa cum trebuia. Transparența este un element foarte important și vrem neapărat să ajungem la el. Însă e nevoie și de o ierarhizare a necesităților. E nevoie de infrastructură, atât în cazul uh, sănătății cât și al educației și am văzut foarte multe exemple. Când uh, am început să ne implicăm în aceste domenii, a existat o dezvoltare foarte rapidă și foarte bună. Am auzit și despre fibră optică în Africa, însă nu știu cât va ajuta într-adevăr acest lucru acolo. Apoi, să trecem la schimbările climatice. Cred că ce trebuie să fie foarte clar aici e că strategia noastră trebuie să fie aliniată cu noile dezvoltări. Trebuie pur și simplu să vedem ce se întâmplă și ajutorul pentru dezvoltare să se modeleze pe evenimentele care au loc. Mulțumesc! Thank you. Are cuvântul doamna Keller. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru acest raport, mulțumesc pentru prezentare. Sunt de acord că Busan va fi unul din evenimentele cheie pentru eficacitatea ajutorului anul acesta, într-un cadru mai larg și cred că ar fi foarte important dacă Uniunea Europeană ar putea să fie reprezentat acolo și să se exprime cu un singur glas. Știu că e o dorință generală, dar poate că am putea vedea în ce fel putem face acest lucru, eventual să discutăm și cu Consiliul, să vedem ce eforturi pot să facă și ei. Apoi, ar trebui să vedem dacă am putea avea o poziție mai clară, mai critică în ceea ce privește țările donatoare, ce anume ne așteptăm din partea lor. Noi am discutat deja în zilele trecute acest lucru, am discutat despre eficacitatea ajutorului, am discutat despre modul în care se pierde eficacitatea uneori, uh, despre acest concept de valoare pentru banii investiți. Uh, știu că acest lucru poate să ducă la anumite îngrijorări Apoi, însușirea democratică, de asemenea, a fost pusă sub semnul întrebării. Asumarea de responsabilități a țărilor în curs de dezvoltare și a guvernelor acestora și ei uh, trebuie să asume mare parte din răspundere. Nu întreagă, cei drept. Și în continuare voi va trebui să fim foarte atenți și să monitorizăm de aproape modul în care este utilizat uh, acest ajutor pentru dezvoltare. Ideea este că nu trebuie să ne concentrăm pe detalii și pe elemente uh, în parte. Așa cum a spus Adinaur, uh, reprezentanta uh, acelei ONG care a luat cuvântul, e vorba de însușire, însușire democratică. E nevoie de un control din partea societății civile asupra acestor fonduri și acest lucru este evident. Un alt uh, punct important pentru Busan e vorba de țările emergente, noi parteneri, cei care împărtășesc uh, mizele și analiza noastră a mizelor, care pot vedea ce anume s-a făcut în trecut, uh, și cum anume am putea face în așa fel încât ă, țările emergente să nu fie utilizate ca un fel de pretext pentru ceea ce nu am realizat din obiectivele propuse. Și e foarte interesant, ar fi foarte interesant să ascultăm și opinia țărilor emergente despre eficacitatea ajutorului. Cred că aceste țări vor putea fi convinse dacă împreună facem eforturi și avem voința politică pentru asta. De asemenea, sunt de acord cu uh, cele prezentate aici despre elementele care lipsesc din tabloul per ansamblu. E adevărat, sunt lucruri care sunt importante, pe care încă nu le-am realizat, dar trebuie să păstrăm presiunea uh, asupra tuturor pentru a obține rezultate. Doamna președinte, mulțumesc, domnul Cortes. Foarte pe scurt, doamna președinte, Aș vrea să-l felicit pe domnul Dan Preda pentru raportul său și aș dori să mă refer la uh, spațiul structural pe care dumneavoastră l-ați evocat adineauri în momentul prezentării. Poate ne puteți da mai multe informații. Avem senzația că evoluăm într-o situație flexibilă. Nu știm foarte clar care sunt limitele. Uh, societatea civilă trebuie să fie structurată, organizată, e vorba de sindicate, e vorba de uh, ONG-uri, dar pe de altă parte avem un ansamblu de ONG-uri care, bineînțeles, fac parte din societatea civilă, dar care totuși plecând de la Comitetul Economic și Social, spre exemplu, nu sunt, uh, nu sunt recunoscute oficial ca fiind societate civilă. Și cred eu că este foarte important să structurăm această societate civilă, să avem un parteneriat, o colaborare o, structurată, în așa fel încât societatea civilă să fie puternică. Și având în vedere că dumneavoastră ați vorbit despre crearea acestui spațiu structurat. Ar fi bine dacă ați putea să ne dați mai multe detalii în acest sens. Je passe la parole maintenant à la Doamna președinte, dau cuvântul acum reprezentanților comisiei, dar vă rog foarte pe scurt. Thank you, Chair. Uh, just very, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva observații scurte. Salutăm acest raport, asta în primul rând. Credem că e o contribuție foarte interesantă uh, pentru pregătirile noastre pentru Busan. Ce acum ce a spus domnul Preda despre dovezile care există? Împărtășim aceleași păreri. Într-adevăr, o reformă în ceea ce privește ajutorul e foarte lentă. Progresăm, dar nu avem rezultate. Totul se întâmplă mult prea lent. Ce consideră Comisia? Cum ar trebui să fie consolidată implementarea în viitor? Există două căi complementare în acest sens. În primul rând, trebuie și vom fi foarte angajați în ceea ce privește declarația de la Paris și agenda pentru acțiune de la Acra. Trebuie să găsim acele priorități și acele acțiuni care sunt importante pentru rezultate în ceea ce privește ajutorul. Și aici intervin factorii care au fost deja menționați, însușire democratică, trans transparență, o fragmentare redusă, niște teme prioritare. Pe aceste aspecte trebuie să ne concentrăm în viitor. Apoi, o alt, un alt aspect pentru consolidarea eficacității ajutorului e tocmai lărgirea acestuia și aici avem două elemente diferite. Dovezile ne arată că implementarea principiilor în ceea ce privește eficiența ajutorului sunt foarte importante pentru a se ajunge la rezultate. Și de asemenea țin foarte mult de diferitele tipuri de finanțare în cadrul asistenței oficiale pentru dezvoltare. Apoi, aceste principii trebuie să fie extinse pentru diferite tipuri de finanțare, cum ar fi finanțare în cazul schimbărilor climatice, E nevoie de investiții private, cooperare sud-sud și cooperare pe trei părți. Vedem că toate aceste principii aduc o valoare adăugată. Încă ceva ce s-a menționat a fost uh, implementarea diferi, implicarea diferitilor, diferiților parteneri și s-a vorbit despre țările emergente. Da, ceea ce pot face aceste țări e foarte important, dar nu trebuie ca noi să fim mai puțin, mai puțin ambițioși în ceea ce privește eficiența ajutorului. Raportul se axează mult la, pe lucruri la nivel de țară și e foarte flexibil în ceea ce privește contextul local. Suntem de acord și sprijinim această abordare. Credem că eforturile în viitor trebuie să fie concentrate pe nivel de țară. Madame uh, Schro, Doamna vi s-a adresat o, o întrebare de către domnul Cortes, deci Domnul Cortes, a spus o întrebare, domnule Ștro. Aveți un minut pentru a răspunde. Very briefly to say that, uh... Foarte pe scurt, această definiție prin care trebuie să creăm un mediu mult mai activ pentru ONG-uri. Da, pot să spun mai multe, dar sunt de acord cu Comisia în acest sens. Dacă ne dorim să includem societatea civilă, trebuie să aruncăm o privire la nivel național. Există structuri la nivel național și am dorit să fie incluși aici toți actorii toate părțile societății civile trebuie să se implice în discuție. E nevoie de o bază în care tot să se poată implica, să se vadă fiecare ce rol va putea să joace. Trebuie să S-a vorbit despre cum se poate structura societatea civilă. E nevoie de un mecanism pe țară pentru coordonare. Vorbim de un grup de reprezentanți ai guvernului, reprezentanți ai țărilor donatoare și reprezentanți ai societății civile. Sunt aleși în asemenea postul reprezentanții societății civile și, într-adevăr, e un exemplu foarte bun despre cum pot fi aceștia implicați. Merci beaucoup, Monsieur Preda. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Preda pentru a trage concluzii. Două minute. 60 de secunde. Domnul Preda, pur și simplu pentru a mulțumi tuturor colegilor care au intervenit și au făcut comentarii. Într-adevăr, voi ține seama de aceste comentarii. Sunt convins că dezbaterea, odată ce vom avea amendamentele, va, ne va permite să îmbunătățim acest raport. Pe de altă parte, aș dori să adresez o întrebare comisiei în aceste în două minute acordate două minute, spune doamna președinte, dar putem fi mai indulgenți. Întrebarea pentru comisie. Aș vrea câteva precizări din partea comisiei, mai ales în ceea ce privește momentul în care va fi publicată comunicarea comisiei. Mulțumesc. Vous Doamna președinte, aveți răspunsul la întrebare? Da, doamna președinte. Noi uh, sperăm să adoptăm comunicarea în prima jumătate a lunii septembrie doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Domnule Preda, vă mai rămas un minut. Ah, prefer să nu irosesc, doamna președinte. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Foarte bine. Trecem acum la un schimb de opinii cu domnul Babatunde Osotimenin, îmi cer scuze dacă n-am pronunțat corect, director executiv al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA, și subsecretar general al Națiunilor Unite. Je souhaite donc la bienvenue à Monsieur Babatunde. Îi urez bun venit uh, domnului Babatunde Osotimehin, care se va uh, așeza alături de mine, dacă dorește acest lucru, și care ne va vorbi de mandatul de acțiune al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, despre activitățile recente și de proiectele pe care le are fondul. Bună ziua! și doamna Esenecker, șefa biroului din Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult și îi voi da imediat cuvântul domnului Osotimehin. Thank you very much, Madam Speaker. Mulțumesc mult, doamnă președinte stimați membri ai Comisiei pentru Dezvoltare, reprezentanții ai Comisiei Europene, stimați colegi, prieteni. Permiteți-mi să vă mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc astăzi aici. Luna trecută am avut ocazia de a călători în Africa. Am mers în Nigeria și în Etiopia cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Am mers pentru a consolida strategia pentru femei și copii la nivel global a Națiunilor Unite. Strategia noastră își dorește să salveze viața a 15 milioane de femei și copii până în anul 2015. Acesta este pragul propus pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Fotografia pe care o vedeți nu doar păstrează un moment al vizitei noastre, ci arată exact ceea ce ne dorim noi să facem. Noi, la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, avem o viziune. În fiecare zi, în munca noastră, ne imaginăm o fetiță care este bine îngrijită din momentul în care se naște. Apoi, poate să crească cu mintea și corpul pregătite. Vedem o femeie care are probleme, dar care poate să trăiască într-o lume în care are oportunități egale. Ne dorim să vedem femeile așa cum își doresc ele să se vadă, ca mame care aduc pe lume copii în condiții bune și fără complicații. Ne dorim și vedem pe copii trăind liberi, sănătoși, ne de SIDA, cu acces la informații și cu acces la sănătate, astfel încât ei să fie sănătoși și productivi. Vedem o generație de tineri care au abilitățile și informațiile de care au nevoie, au acces la servicii și au oportunitatea de a se implica. Noi îi vedem pe tineri, bărbați și femei, care ajung la responsabilitățile vieții adulte pregătiți să facă parte provocărilor acestei lumi. Din păcate, această viziune a noastră nu a fost pe deplin realizată. În 1994 am mers la Cairo la o conferință istorică în ceea ce privește populația și dezvoltarea. La această reuniune Lideri din 179 uh, de țări au fost de acord că, în ceea ce privește populația, importantă e promovarea drepturilor omului și important e ca tinerii, femeile să poată să aleagă. Am căzut de acord că orice persoană are dreptul la o sănătate reproductivă programul de acțiune care a rezultat din urma acestei conferințe rămâne la fel de important astăzi, așa cum a fost și atunci. Și, într-adevăr, este foarte important pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Așa cum vedeți pe acest ecran, în ciuda eforturilor făcute de comunitatea internațională, mai mult de 40% din uh, țările din întreaga lume nu și-au atins încă obiectivul pentru a atinge obiectivul de dezvoltare al mileniului numărul 5, adică cel legat de îmbunătățirea vieții mamelor, sănătății mamelor și simțim că timpul expiră, pentru că vorbim de anul 2015 și ne aflăm deja în anul 2011. La câțiva ani, după ce am stabilit acest obiectiv numărul 5, am uh, adăugat și obiectivul de dezvoltare al mileniului numărul 5B și anume acces la sănătate reproductivă. Rămâne o mare provocare în multe țări și astăzi. În fiecare an, o mie de femei mor din cauza complicațiilor care apar la naștere. În foarte multe țări există 215 milioane de femei care își doresc să evite sarcinile, dar nu au acces la metode de contracepție moderne ce vedeți e mai mult decât cifre și numere. Vorbim despre niște provocări, niște provocări prin care să reușim să-i capacităm pe tineri și pe femei. Obiectivul numărul 5 este în urmă în comparație cu celelalte obiective de dezvoltare ale mileniului. Și e nevoie acum de acțiune, acțiune colectivă. Ne place să credem că obiectivul numărul 5 este mama tuturor celorlalte obiective și trebuie să muncim asupra lui. Acest lucru a fost recunoscut anul trecut, în septembrie, la summitul de, la nivel înalt de după trei ani de la stabilirea obiectivelor. Obiectivul numărul 5, cel legat de îmbunătățirea sănătății mamelor. Acesta este cel care e foarte important și e strâns legat de celelalte. Știm că trebuie să ne îndreptăm atenția asupra adulților și tinerilor. În acest grafic vedeți uh, probleme legate de tineri. Dacă aruncați o privire asupra lui, veți vedea care este disponibilitatea tinerilor în această lume. 99% dintre tinerii din această lume trăiesc în țările în curs de dezvoltare. E nevoie de informații în ceea ce privește sănătatea reproductivă, sănătate în sens general e foarte importantă pentru tineri, pentru că ei vor fi următoarea generație de părinți. Și dacă nu ne implicăm, nu suntem alături de ei, atunci vom uh, scăpa un moment foarte important în ceea ce privește creșterea populației. Dacă acești tineri pot să-și ceară drepturile în ceea ce privește sănătate, educație, condiții de muncă. În acel moment ei vor deveni un motor foarte important în ceea ce privește creșterea economică, schimbarea. Trecem la următorul slide. Aici vedeți la ce mă refer când vorbesc despre tineri. De ce trebuie să ne concentrăm asupra lor? În octombrie în acest an, lumea va ajunge la o populație de 7 miliarde. Ne apropiem de această piatră de hotar și trebuie să fim eficienți. Oamenii, umanitatea se află la o răscruce. Provocările lumii noastre vor fi intensificate pentru că vom fi și mai mulți. Chestiuni cum ar fi schimbările climatice, siguranța alimentară, cererea de resurse naturale, organizarea migrației, toate aceste aspecte vor deveni mult mai complexe într-o planetă cu o populație mai mare. Și cu toate acestea există și oportunități, nu doar provocări. Vorbim de o lume de 7 miliarde de cetățeni și asta din luna octombrie. Noi vedem acești 7 miliarde de oameni ca un catalizator pentru a face față problemelor. Astăzi suntem mai interconectați ca niciodată până acum. Avem mai multe informații și resurse mai aproape de noi și avem capacitatea de a putea să îmbunătățim viața oamenilor de pe pământ. Speranța de viață este mai lungă, cuplurile aleg să aibă mai puțin copii. Însă, dacă putem sau nu să trăim împreună pe o planetă sănătoasă, acești factori depind de deciziile pe care le luăm astăzi. Pentru că vorbim de șapte miliarde de oameni și trebuie să putem să contăm unii pe ceilalți. Capacitându-i pe tineri, Dându-le accesul la oportunitățile de care au nevoie, putem să construim o lume mai bună pentru viitoarele generații. E nevoie de un acces mai bun pentru serviciile în ceea ce privește sănătatea reproductivă. Familiile vor putea să se susțină mai bine, mortalitatea în rândul copiilor și bebelușilor va fi în scădere. Există și o îngrijorare și există și o documentare foarte bună în ceea ce privește efectele economice. Dar să ne întoarcem la tineri. Vorbim despre această cifră de 7 miliarde. Dintre aceștia, o mare parte sunt tineri. 90% dintre ei locuiesc în lumea în curs de dezvoltare. Dacă nu reușim să ne alăturăm lor, să discutăm cu ei într-un fel foarte proactiv, astfel încât să ne asigurăm că le dăm informații, le dăm educație, le dăm acces la sănătate reproductivă, la serviciile din acest domeniu, astfel încât ei să poată lua deciziile cele mai bune. Ei sunt cei care vor determina creșterea populației în viitor. Dacă e să analizăm situația demografică din lume, în lumea dezvoltată vedem o stabilitate în ceea ce privește populația sau chiar o scădere în unele țări dezvoltate. În schimb, în lumea în curs de dezvoltare observăm o creștere în ceea ce privește populația și trebuie să facem ceva în acest sens trebuie să oferim acces, educație, educație sexuală, trebuie să ne asigurăm că bunurile sunt accesibile acestor tineri trebuie să ne asigurăm că aceste bunuri ajung acolo unde trebuie ele să ajungă. Trebuie să ne asigurăm că tinerii pot să facă alegerile de care e nevoie astfel încât să trăim într-o lume mai bună. Apoi, planificarea familială este foarte importantă. Sănătatea mamelor, toți acești factori de care vorbeam, vor duce la scăderea mortalității. Moartea în rândul bebelușilor va scădea cu mai mult de jumătate. Vorbim despre niște investiții eficiente din punct de vedere al costurilor. Și eu vreau să existe această schimbare de gândire. Trebuie să ne asigurăm că resursele merg spre mame, spre noi născuți. E un invest... e, vorbim de fapt de o investiție o investiție care ne dă asigurări că oamenii pot să fie productivi. În ceea ce privește sacine nedorite, și acestea vor uh, scădea cu o treime. Apoi, în decembrie, s-a stabilit programul pentru uh, în ceea ce privește populația, dar s-a recunoscut că e nevoie de mult mai multe lucruri care trebuie făcute conferința care va avea loc uh, anul viitor va fi din nou un moment foarte important în ceea ce privește conceptul de dezvoltare durabilă. Și mai există și alte propuneri. Noi, în special în Uniunea Europeană și în lumea dezvoltată, ar trebui să le implicăm și pe economiile și țările în curs de dezvoltare. Acestea trebuie să fie conștiente că tinerii pe care îi au pot să fie transformați în antreprenorii noilor economii. Îi avem, îi vom avea implicați productivi pe acești tineri și aceștia vor investi în propriile lor țări, însă, în același timp, am avea asigurări că vor avea mai puțini copii și că noi toți vom avea o planetă mai bună și o lume mai bună pentru fiecare din noi. Am venit astăzi să vă vorbesc despre dinamica în populației, despre fertilitatea în scădere, despre populația în îmbătrânire. După opinia mea, există încă două sau trei domenii în care trebuie să acționăm. Construirea de capacități, capacități naționale, de niște sisteme de sănătate mai bune. Sistemele de sănătate trebuie îmbunătățite, trebuie să existe servicii în ceea ce privește sănătatea reproductivă. Acestea sunt foarte importante și e nevoie și de inițiative în ceea ce privește educația sexuală trebuie să construim capacități pentru muncitorii din domeniul sănătății iar ministerele de sănătate trebuie și ele ajutate astfel încât să implementeze programe de planificare sexuală. Acest tip de sănătate trebuie să fie legat de toate celelalte domenii importante, cum ar fi programele împotriva SIDA și așa mai departe. Guvernele naționale trebuie să aibă capacități de a se ocupa de ceea ce se întâmplă în demografia lor, astfel încât să existe și acolo inițiativele despre care vă vorbeam, care să includă planificarea familială și programe care să pună capăt violenței împotriva fetelor și femeilor. Trebuie să continuăm să mobilizăm sprijinul despre care e nevoie și aici includem și resursele financiare. Ultimele date ne arată că Finanțarea pentru asistența populației e undeva la 10 miliarde de dolari pe an. Acum avem și impactul crizei financiare și vedem că situația nu se va îmbunătăți pe viitor. Estimăm faptul că țările în curs de dezvoltare și-au uh, alocat un miliard pe an din resursele pe care le au pentru activități în ceea ce privește populația. Salutăm această acțiune, dar e nevoie de mai mult. Dacă cifrele rămân cum le-am prezentat, atunci vom avea cu 24 de miliarde mai puțin decât față de ce am avea nevoie pentru a finanța programele în ceea ce privește populația în țările în curs de dezvoltare. The EC President Barroso to come... Domnul președinte, Barroso s-a angajat să, angă, să mobilizeze un miliard de euro pentru acele obiective ale mileniului, mai ales cele legate de sănătate. Aș dori să spun că uh, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, trebuie să fie conștientă de faptul că este foarte important să se aloce fonduri suficiente și să se continue mobilizarea resurselor în intern, pentru că doar astfel putem rezolva aceste probleme. Asistența oficială pentru dezvoltare poate poate contribui la rezolvarea problemelor, însă ceea ce va fi elementul determinant îl reprezintă de fapt de resursele în intern și asta în mod continuu ce trebuie mobilizate. Ar trebui să fim capabili să facem acest lucru. Eventual discuții bilaterale cu guvernele Apoi am învățat foarte multe lecții din uh, trecut și acest lucru ne va permite să găsim soluții inovatoare, să reducem costurile, să investim în femei, în sănătatea reproductivă, mai ales în planificarea familială. Aceste elemente sunt importante. Iar cel de-a treia soluție sau acțiune la care m-am gândit este că e nevoie de o sporire a atenției acordate chestiunilor legate de sănătatea reproductivă în discuțiile noastre politice. Europa trebuie să continue să întărească această acțiune la nivel extern, uh, pentru că doar astfel vom reuși să fim o forță care va permite omenirii întregi, femeilor, copiilor, să iasă din sărăcie și doar astfel vom reuși să acordăm asistență celor care au nevoie de ea, tinerii, mai ales cei care sunt, spre exemplu, marginalizați sau persoanele în vârstă și care au nevoie de un astfel de ajutor. Uniunea Europeană trebuie să discute cu partenerii săi toate aceste chestiuni legate de populație și să le includă în programele pe care le dezvoltă. Acum vă voi arăta următorul diapozitiv tocmai pentru a vă demonstra că noi încercăm să organizăm agenda noastră de lucru în așa fel încât să sincronizăm toate aceste obiective. Scopul nostru este să promovăm sănătatea reproductivă și sexuală și să reducem mortalitatea în rândul mamelor și să accelerăm progresele pentru aceste obiective ale mileniului numărul 5. Ne dorim să îmbunătățim viața populației, mai ales femeilor, și să le permitem să, în, să înțelegem care este dinamica exactă a evoluției populației, să avem acces la, da, la date și să le putem utiliza tocmai pentru a le transpune în inițiativele noastre. Drepturile omului, de asemenea, reprezintă un element important în agenda pentru egalitate și noi suntem la fața locului. Uh, ne aflăm în 129 de țări și știm care este situația concret și împreună cu partenerii noștri, sute și sute de reprezentanți și organizația societății civile, uh, reprezentanții guvernelor, cu reprezentanța sectorului privat și cu uh, Națiunile Unite, colaborăm în parteneriat pentru atingerea obiectivelor. Am spus deci că parteneriatul cu Europa și cu ONG-urile reprezintă un aspect important pentru a vedea care este situația exact în domeniul sănătății reproductive. Noi suntem convinși că împreună cu dumneavoastră vom reuși să ducem această muncă la o etapă superioară în scopul binelui general și să extindem parteneriatul dincolo de simpla finanțare ci, și să obținem un dialog la nivel politic pentru a rezolva chestiunile globale care au nevoie de soluții globale. Și în acest sens, Națiunile Unite sunt un partener al Uniunii Europene pentru a, a îndeplini scopurile noastre comune. Mă voi opri aici pentru că a, acest lucru explică foarte clar ceea ce încercăm noi să obținem, să realizăm peste tot în lume. Ne dorim să împuternicim femeile și acele categorii sociale care sunt defavorizate. Și printr-o colaborare împreună cu dumneavoastră, uh, pentru, prin mobilizarea resurselor necesare, putem cu siguranță să obținem aceste rezultate. Dumneavoastră, în calitate de membri ai Parlamentului European, jucați un rol deosebit de important în îndeplinirea concretă a acestor obiective și trebuie să fim să milităm pentru drepturile femeilor, pentru drepturile tinerilor. Iar acțiunile noastre, deciziile noastre, trebuie să permită tuturor acestor categorii de persoane peste tot în lume să aibă o viață mai bună. Putem salva vieți și trebuie să ne asigurăm că fiecare sarcină este o sarcină dorită, că se derulează în condiții normale. Populația nu înseamnă doar cifre, statistici. Populația înseamnă, de fapt, oameni. E vorba de demnitate umană și de crearea unor condiții care să permită tuturor să locuiască în mod decent uh, uh, pe această planetă. Știți că astăzi sunt șapte miliarde de persoane care au nevoie de noi, deci trebuie să putem conta unii pe alții. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup pour cet excellent euh, Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare excelentă și acum dau cuvântul deputaților și încep cu domnul Cashman. Doctor, can I thank you for that presentation? Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare pe care n-am urmărit-o încă de la bun început. Am lipsit două minute, dar a fost o prezentare foarte bună și sunt de acord cu absolut fiecare cuvânt pronunțat de dumneavoastră. Eu sunt raportor din Parlamentului în ceea ce privește revizuirea modului în care se uh, vor realiza obiectivele de dezvoltare ale mileniului și sunt încrezător Uh, domnul Barroso a, și-a luat angajamentul să adauge încă un miliard pentru aceste obiective și aveți dreptate că uh, rata de mortalitate printre copii uh, în rândul femeilor uh, este îngrijorătoare și dacă nu o reducem, nu ne vom atinge obiectivele. Uh, poate că o să vă plictisesc, tocmai pentru că sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș dori totuși să atrag atenția asupra unui fapt. În acest Parlament, în instituțiile noastre, suntem de acord cu această abordare. De aceea trebuie să fim atenți la modul în care vom acționa, să respectăm diferențele care există între noi. Unii consideră că planificarea, de fapt, reprezintă un dezavantaj pentru femei. Eu aș spune că planificarea este inamicul uh, celor care opresează femeile. Și, într-adevăr, aveți dreptate. Calitatea vieții și drepturile omului merg mână în mână. Calitatea informației trebuie să fie la înălțime. Trebuie să ale- respectăm alegerile pe care fiecare dorește să le facă. Despre asta discutăm. Și toate aceste uh, uh, dificultăți pe care le-ați evocat, toate pot fi rezolvate. Deci trebuie să facem în așa fel încât politicile noastre să contribuie la acest lucru. Să punem accentul pe fiecare persoană în parte, acea femeie, acel copil, să se afle în centrul atenției noastre. Și ați spus că e nevoie de învățământ, de o abordare uh, colectivă, integrată trebuie să vedem care sunt proiectele la fața locului. Eu fac asta de multe ori. Merg, spre exemplu, am fost recent în Botswana și acolo există uh, Uh, dovezi clare despre modul în care noi contribuim la o treime din PIB-ul lor pentru a spori calitatea vieții, accesului la medicamente, la uh, programele de luptă împotriva SIDA. Vedem care sunt programele la fața locului. Și acolo avem o imagine clară a realității. Și acest lucru funcționează. Uitați-vă în, America, în Africa de Sud. Putem vedea progresele realizate acolo, în îmbunătățirea nivelului de trai. Acolo există femei care sunt seropozitive și care nu mai transmit acest virus uh, bebelușului. Și putem să uh, generalizăm această îmbunătățire. Cum? Prin educație, prin învățământ, prin informare. E atât de simplu. Trebuie să știm exact ce avem de făcut, să ne asigurăm că um, Consiliul European și cele 27 de state membre vor, își vor menține angajamentele nu numai pentru a ă, îndeplini acela, cel prag de 0,7% ă, din fondurile ă, alocate corespunzător cu PIB-ul, dar în același timp să ne asigurăm că există voința politică de a îndeplini obiectivele mileniului. Și unii la Consiliu spun că nu a fost niciodată un angajament clar, ci a fost mai degrabă o aspirație dar, de fapt, e vorba de un angajament foarte clar pe care trebuie să-l reamintim. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Sunt foarte bune, argumentele dumneavoastră sunt foarte clare și foarte bune și am uh, susținut întotdeauna munca pe care dumneavoastră și agenția dumneavoastră o desfășurați. Și să sperăm că și cu sprijinul altor instituții uh, această muncă va continua Știți că de multe ori noi în Regatul Unit al Marii Britanii avem așa tendința de a lupta, de o luptă care merită, merită. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Teocarus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και εγώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να σας πω ότι μερίζομαι, ότι συμμερίζομαι το όραμά σας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu obiectivele pe care vi le-ați fixat. Sunt obiective extrem de importante. Eu am avut ocazia să... Από κάτι που το η βιολογία έχει τους δικούς της κανόνες. Και... Știu foarte bine care este realitatea și dacă îmi permiteți, aș dori să evoc un punct pe care l-am evocat deja. Creșterea populației la nivel mondial uh, corespunde anumitor reguli. Însă acest lucru nu poate continua astfel. Dacă nu fixăm noi reguli, atunci natura va avea ultimul cuvânt de spus, deși acest lucru poate nu ne place întotdeauna. Noi am hotărât că E nevoie de o schimbare și diferite ONG-uri care uh, lucrează la nivel de Uniunea Europeană nu beneficiază întotdeauna de sprijin așa cum beneficiază alte organizații ale societății civile, pentru că obiectivele lor nu sunt atât de bine cunoscute. Deci noi avem datoria de a informa populația pe uh, această temă, populația europeană, pentru a ști exact ce înseamnă dreptul la îngrijiri uh, medicale, sănătate reproductivă și așa mai departe. Apoi e nevoie de suficiente fonduri pentru aceste organizații, pentru că ele sunt cele care, în fine, vor uh, contribui la bunăstarea populației. Până în prezent, noi poate am făcut câteva greșeli. Un exemplu, sănătatea reproductivă. De multe ori, ce înseamnă? Înseamnă că sunt distribuite anumite măsuri contraceptive. Dar ne dăm seama ulterior că uh, acestea, până la urmă, nu uh, sunt utilizate așa cum trebuie în calitate de mijloace contrace- de contraceptive, ci sunt utilizate drept baloane. Oamenii trebuie să fie informați în ceea ce privește sexualitatea, sănătatea reproductivă, drepturile lor în acest domeniu. Acest lucru este important. E vorba de probleme pe fond, care cer din partea noastră informarea și, bineînțeles, și în continuare distribuirea acestor mijloace contraceptive, în așa fel încât uh, anumite boli să nu fie transmise de la mamă către copil. O întrebare și către domnul Cashman. Nu e suficient doar să spui că trebuie distribuite medicamente, trebuie găsite și fonduri pentru că medicamentele costă bani. costurile sunt uh, diferite de la un caz la altul. Însă, uh, trebuie să facem eforturi în acest sens. Nu putem avea o lege care să fixeze ce este un, avortament, uh, un avort, dacă acesta este legal sau ilegal. Nu. Cred că această alegere revine femeilor. Dacă acestea doresc un, av- un avort, atunci ele trebuie să, să-l poată face în condiții decente. Și știu că în anumite regiuni ale Africii mentalitățile sunt diferite. Apoi nu uitați că există și violența sexuală care uh, trebuie să înceteze. Trebuie să explicăm oamenilor în ce fel toate aceste elemente merg mână în mână. Doamna Keller, da, aș dori să adaug câteva cuvinte la cele spuse de dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus că o femeie trebuie să are dreptul la, uh, să dispună de corpul ei așa cum dorește. Însă eu aș mai adăuga un lucru și anume că ar trebui să fie și liberă să-și aleagă soțul. Uh, pentru că de multe ori femeile nu numai că sunt, uh, devin mame împotriva voinței lor, dar în plus de aceasta sunt căsătorite de forță cu uh, uh, bărbați aleși de către familie. Deci și asta înseamnă libertate. Aș dori să mă refer la obiectivele mileniului 5, pentru că mi se pare ridicol că aceste obiective sunt cele numărul 5, tocmai cele pe care nu le reușim. E adevărat că e un subiect complex, uh, pentru că trebuie să vedem toate aceste elemente pe care noastră le-ați evocat și nu e ușor să le analizăm, dar Ideea este că vrem să propunem sănătate, îngrijiri de sănătate, îngrijiri medicale. Uh, nu e atât de greu precum uh, reducerea sau eradicarea sărăciei. Și atunci ne putem pune întrebarea de ce nu reușim acest lucru. Și aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care ar fi cauza? Poate pentru că acest subiect nu se bucură de suficientă atenție politică. Dar, concret, care e dificultatea? E vorba de bani? E vorba de ce anume? Apoi, în ceea ce privește planificarea familială, sunt de acord cu domnul Cashman. Se pare că astăzi există o majoritate de gândire în acest sens. Planificarea pare a fi un lucru bun dar, de multe ori, există foarte multe lucruri pe care nu le poți planifica. Spre exemplu, violența. Nu poți să planifici acest lucru. Nu poți să prevezi că anumite lucruri vor, vor ieși de sub control. De aceea trebuie să fii gata să acționezi chiar și atunci când planificarea a fost imposibilă. Pentru că nu orice femeie este, sigur, este liberă să-și aleagă, uh, să facă alegeri uh, de una singură în ceea ce privește propria sa sexualitate. Deci trebuie să fim de Uh, să fim la curent cu asta și să fim conștienți de asta, pentru că planificarea e o metodă, însă nu poate rezolva totul. Și în mod concret, toată lumea trebuie să, uh, să, să, să încurajeze Comisia și statele membre să facă anumite lucruri, dar ce anume concret? Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Cortez. Da, Mulțumesc, domnule Osotimehin. Mai întâi aș dori să vă felicit pentru, pentru intervenția dumneavoastră. Eu împărtășesc în mare parte poziția dumneavoastră și așa cum spunea și domnul Cashman adineori, în grupul nostru, în comisia noastră, împărtășim în mare parte analiza dumneavoastră și este de fapt și poziția noastră și vă admirăm pentru munca dumneavoastră. Și aș vrea să vă adresez o întrebare, o întrebare la care aștept un răspuns, un răspuns extins sau, dacă nu se poate extins, măcar în linii mari care sunt dificultățile cu care vă confruntați? V-am ascultat și mi-am pus întrebarea, care sunt de fapt problemele reale, obstacolele cu care vă confruntați în munca dumneavoastră? Aici am discutat de multe teme și nu e vorba doar de stabilirea unor relații cu anumite guverne pentru, am vorbit de, pentru a obține anumite uh, progrese, am vorbit despre fonduri, am vorbit despre uh, Uh, chestiuni de sănătate. Uh, aș vrea să știu concret ce obstacole vă îngreunează munca. Ați vorbit despre tineri. Tinerii sunt importanți. Tinerii reprezintă una din prioritățile dumneavoastră. Eu n-aș vrea să vorbesc despre țara mea, spre exemplu. Dar dacă aveți o întâlnire a unor tineri catolici, știu eu, la Madrid, în luna august. E bine, ieri uh, am auzit că s-a interzis o campanie a unui grup de catolici care doreau să uh, utilizeze prezervativele și că această campanie de informare a fost interzisă. Și atunci, de către uh, biserică. Și atunci, ce putem face în acest domeniu? Trebuie să găsim o soluție. Eu nu cred că e chiar atât de greu să găsim o soluție. Suntem într-o lume reală, știm ce se întâmplă zi de zi, deci putem găsi o soluție. O altă problemă la care v-ați referit avem un capital uman deosebit de important în țările în curs de dezvoltare. E vorba de resurse umane, de tineri care au nevoie de, de îngrijiri de sănătate, au nevoie de învățământ, de cursuri. Și acești tineri, cum anume vor reacționa? Probabil în momentul în care vor afla că se reduc fondurile pentru țările în curs de dezvoltare, ei bine, cum vor reacționa? Eu pun pariu că ar trebui să mizăm pe aceste țări care tocmai sunt pe punctul de a deveni țări dezvoltate și care reprezintă un potențial enorm pentru sănătate, pentru învățământ, să pariem pe aceste țări, să mizăm pe ele, pe ele în așa fel încât ele să fie pe deplin integrate în rândul țărilor dezvoltate. Și am putea face acest, acest lucru dacă ajutorul nostru și cooperarea pentru dezvoltare ar fi mai echilibrată. Și știu că dumneavoastră concret vă confruntați în, zi, în munca de zi cu zi cu obstacole, de aceea aș fi vrut să știu concret care sunt acestea. Mai dau cuvântul domnului Mezer, după care vom da din nou cuvântul domnului Osotimehin. Domnul Özer. Foarte pe scurt. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Sunt de acord cu tot ce am auzit astăzi. Sunt de acord cu cine a spus domnul secretar general, însă am câteva întrebări legate de un anumit domeniu. Tocmai am vorbit despre eficacitatea ajutorului și cred că e foarte important să știm cum vrem să abordăm acest obiectiv 5 al mileniului. Al mileniului. Trebuie să vedem care sunt țările care folosesc bine ajutorul pe care îl primesc. Ele trebuie să fie exemplele de comportament bun. Pentru că noi, în Europa, am vorbit acum despre acele țări care nu au reușit să ajungă la obiectivul de 0,7%. Așa că e nevoie de o abordare, probabil că aceasta există, să vedem exact care sunt țările care reușesc să se apropie de obiective, care sunt foarte departe de ele și să vedem exact care sunt acele țări care au rezultate concrete. Cred că dacă există o asemenea evaluare a diferitelor țări, atunci putem face un pas înainte. Și vă dau un exemplu. Uganda. Acum 30 de ani avea 3 milioane de locuitori. Acum are peste 30 de milioane de locuitori. Și scopul acestei țări este să fie să aibă o populație mai mare decât Marea Britanie. Și noi nu trebuie să trimitem bani acolo pentru a încerca să oprim creșterea populației. Există diferite diferențe foarte mari între diferitele regimuri în diferitele țări și fenomenele de acolo și de aceea m-ar interesa cum arată o evaluare pe fiecare stat, stat în ceea ce privește obiectivul 5 de dezvoltare. Dacă doriți să răspundeți, vă rog. Thank you very much. Um, let me also Mulțumesc foarte mult. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați spus astăzi ca răspuns la cele auzite. Observațiile dumneavoastră le voi lua foarte în serios. Avem și niște lucruri pe care le putem obține repede și anume netransmiterea virusului HIV de la mamă la copil. Au existat niște întrebări foarte specifice și voi răspunde la acestea. Întrebarea de, de ce nu ajungem la atingerea obiectivului 5. Asta pentru că mortalitatea în rândul mamelor este o chestiune care conține foarte mulți factori. O parte din acești factori nu țin de domeniul medical, țin de factori de ordin cultural. E vorba de o relație cu religia, cu ideologiile. În foarte multe contexte, trebuie să încercăm să izolăm această chestiune, să ne asigurăm că, vor, că vorbim cu oameni de acolo, că reușim să depășim aceste bariere. Trebuie să reușim să ajungem la aceste femei oriunde s-ar afla ele. Și vă voi da un exemplu foarte bun pentru că cred că e important să subliniem acest lucru. Am fost ministrul sănătății în Nigeria îmi amintesc că am avut uh, probleme în ceea ce privește vaccinarea împotriva pojarului. Și de ce am avut probleme? Pentru că nu reușeam să ajungem la copiii care trebuiau să primească aceste vaccinuri. Ce a trebuit să facem? A trebuit să vorbim cu liderii religioși din acele părți ale Nigeriei, astfel încât să existe o mobilizare la nivelul comunităților. Într-un an am reușit să reducem incidența virusului cu 90% și asta pentru că am muncit cu comunitățile pentru a ne atinge scopul așa că trebuie să avem un diagnostic mai bun la nivel comunitar, trebuie să lucrăm cu părțile implicate de pe teren. Așa cum spuneam mai înainte, trebuie să lucrăm și cu guvernele. Ele trebuie să poată lua acele decizii dificile în ceea ce privește investițiile. Nu e acceptabil să investim mai puțin în capitalul uman în țările în curs de dezvoltare. De ce am investit foarte mult în apărare, în timp ce populația din aceste zone moare de foame? Cred că acestea sunt mesajele pentru care trebuie să le trimitem țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să fie construit un sistem de sănătate. Acesta este un element foarte important și nu înseamnă doar spitale. Înseamnă și sisteme de distribuire a medicamentelor. E vorba de doctori asistente. și vorbim de acei asistenți comunitari care pot să ajute oamenii. Și există 34.000 de astfel de muncitori la, pe teren în domeniul sănătății și ei fac o mare diferență. E nevoie de sisteme de sănătate, să muncim cu guvernele, să ne asigurăm că există investiții. Și probabil cofinanțând aceste elemente, vom reuși să obținem anumite rezultate preliminare. Trebuie să evaluăm programele care există. Obiectivul numărul 5 ține exact de ceea ce vă vorbeam. Dacă vom acționa în acest fel, atunci vom putea integra la nivelul serviciilor de bază de sănătate și teste în ceea ce privește virusul SIDA, servicii care să asigure sănătatea mamelor, servicii în ceea ce privește imunizarea și servicii pentru planificare financiară. Dacă avem aceste patru elemente, atunci se va reduce rata mortalității în rândul copiilor. A existat și o întrebare despre despre obstacole, despre provocările cu care ne confruntăm. Provocările sunt legate de mandatul pe care îl avem. În mandatul nostru apar chestiuni foarte delicate care țin de viața noastră ca oameni, de ființe umane. Vorbim de ideologii, religii, cultură. Toate aceste elemente trebuie luate în considerație. În fiecare context încercăm să le izolăm astfel încât să avem o abordare potrivită. Vreau să-i asigur pe distinși membri care au vorbit despre faptul că femeile trebuie să aleagă cu cine doresc să se căsătorească și așa mai departe. Da, sunt de acord, nu e nicio problemă în acest sens. Însă, vedem contextul lumii în curs de dezvoltare. Fetele sunt căsătorite la 12-13 ani. Ele încă nici măcar nu știu cine sunt corpurile lor încă nu sunt pregătite, nu sunt suficient de mature pentru a avea copii. Nici măcar nu au un simț al ființei, nu știu cine sunt. Și de aceea trebuie să discutăm și despre vârsta de căsătorie, accesul la educație, accesul la servicii. Vreau să spun că ne dorim să muncim cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, astfel încât să ne putem asigura că acești copii primești ceea ce trebuie. Ei nu se află aici, nu se află în Bruxelles, în Europa. Se află în locuri ca Botswana, Nepal, Afganistan. Și acolo trebuie să ne întâlnim cu ei eficacitatea ajutorului în contextul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Ce facem noi acum? Noi muncim împreună cu statele membre, astfel încât să dezvoltăm planuri. Fiecare stat membru dezvoltă un plan național pentru a aborda această chestiune. Noi, la Națiunile Unite, încercăm să-i aducem împreună pe, tot, pe toți actorii implicați, astfel încât să putem să uh, Eliminăm vidurile. Ne dorim să avem un plan în care să se vadă clar. Aici există lipsuri. De exemplu, lucrăm cu fondul global pentru a vedea cum putem aduce toate chestiunile sub același acoperiș. Mulțumesc! Merci beaucoup! Vă mulțumesc foarte mult! Cred că putem să-l aplaudăm pe domnul Osotimehin. Și acum putem trece la punctul următor. Voilà. Dragi colegi, așa cum știți, conform articolul, articolului 208 din Tratatul de Funcționare a Unității, uh, Uniunii Europene, coerența politicilor pentru dezvoltare a devenit o componentă esențială a cooperării pentru dezvoltarea Uniunii Instituțiile europene trebuie să controleze în mod sistematic efectul, impactul diverselor politici ale Uniunii Europene, precum comerțul, agricultura sau pescuitul, asupra țărilor în curs de dezvoltare. Comisia noastră a hotărât uh, la începutul legislaturii uh, acesteia să numească un raportor permanent pentru coerența politicilor pentru dezvoltare, pentru a urmări îndeaproape acest subiect. Doamna Schnieber Iastram este actuala Uh, actualul raportor permanent al Comisiei. Ea ne va prezenta principalele activități ale mandatului său de până acum. Um, precum și unele puncte importante de discuție în domeniul coerenței politicilor pentru dezvoltare, printre care schimbările climatice, politica de migrație, legătura dintre securitate și dezvoltare și rolul Băncii Europene de Investiții. Îi mulțumesc colegei noastre pentru prezență, precum și expertei din partea societății civile, uh, doamna Laura Sullivan de la Action Aid, doamna Schnieber Iastram, aveți uh, cuvântul, dar trebuie să uh, fiți foarte foarte... Uh, vom încerca să fim cât mai bine și aveți uh, foarte puțin timp la uh, dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu succintă și voi da cuvântul Lorei Sullivan. Este punctul, ultimul punct de pe ordinea de zi și deja avem sentimentul de pauză de vară în întreaga instituție. Uh, în ceea ce privește coerența politicii, am făcut deja câte ceva. Am discutat cu Comisia Europeană, cu ONG-urile, cu parlamentarii și cred că acest lucru ne-a ajutat foarte mult. Aceste discuții ne-au, ne ajutat să putem să observăm ce fel ce putem să facem. Capacitățile pe care le avem sunt destul de limitate. Au existat discuții la nivel uh, informal, uh, și va trebui să ne punem următoarea întrebare. Trebuie să formalizăm aceste discuții astfel încât să avem garanții în ceea ce privește coerența și în celelalte comisii, să ne asigurăm că vom avea succes. Mă refer aici la, credit, la creditele din partea Băncii Europene de Investiții și așa mai departe. Vor exista o serie de evenimente și din, doresc să îi urez bun venit, doamnei Sullivan. În ceea ce privește materii prime, Comisia ITRE a preluat o parte din propunerile noastre. Acest lucru nu poate decât să ne bucure. Însă, în ceea ce privește Banca Europeană de Investiții și creditele oferite de aceasta, aici lucrurile nu erau atât de clare, de aceea noi am um, trimis o întrebare Comisiei în acest sens și s-a ajuns la următoarea situație. Creditele au fost uh, verificate. Apoi mai există um, alte domenii problematice, un proiect din Madagascar, unul în Gabon și unul în Mozambic în ceea ce privește creditele și aici sunt probleme. Vom, vom supraveghea situația din păcate, Comisia nu a primit un răspuns pozitiv atunci când a cerut un studiu în acest sens. Cred că am fost bine informată și Tis Berman cred că își dorește din nou să ia această inițiativă, dar cred că ne-ar ajuta foarte mult. Apoi, acest domeniu este unul foarte interesant și trebuie să acordăm atenție și, mai multă atenție și anume în ceea ce privește migrație coerența politicilor în acest domeniu. Aici există un risc. Mijloacele pe care le avem la dispoziție în ceea ce ar, ar putea fi folosite mai mult pentru controlul fluxurilor de migranți. Însă se pierde din vedere migrația sud-sud aceasta joacă un rol foarte important și capătă o importanță mult mai mare, mai mare decât a fost ea evaluată până acum. Au existat o serie de evenimente, domnul uh, Görens, Francisca Keller are astăzi un eveniment în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Ar fi foarte interesant să participăm la acest eveniment, e un subiect interesant. Apoi mai există o discuție foarte importantă. Am fost săptămâna trecută mai mulți uh, europarlamentari, am discutat despre acapararea pământului. Cred că acest subiect este unul important, trebuie să ne ocupăm de el. Apoi, acesta ține de, și de schimbări, de subiectul schimbărilor climatice. Acest uh, subiect este unul foarte important care merită o reuniune specială. Cam atât uh, din partea mea și mă bucur foarte mult că urmează vacanța de vară. Le mulțumesc colegilor care se află încă în sală și mulțumesc încă o dată doamnei de lângă mine care are și ea câte ceva de spus. La parole este madame deci, cuvântul acum îi aparține doamnei Sullivan pentru 5 minute cel mult. Laura Sullivan, I'm from ActionAid. Mulțumesc. Eu sunt Laura Sullivan și fac parte din Action Aid, o organizație care lucrează în Africa de Sud și care se concentrează pe populațiile marginalizate. Aș vrea să vă prezint un caz foarte concret uh, acolo unde Uniunea Europeană nu reușește să implementeze corect prevederile din tratatul de la Lisabona. Poate că e un fel de semnal de alarmă. E, ați putea să vă întrebați dacă e vorba despre biocombustibil, despre pământ și așa mai departe. E vorba despre ambele subiecte. Noi cu toții ne dorim să existe o coerență a politicii pentru dezvoltare, dar ne dorim acest lucru într-un mod abstract. Și am făcut recent o, o căutare pe Google și uh, am aflat că aceste programe sunt uh, legate de anumite instrumente de comunicare, ceea ce nu e corect. Ce pot eu să vă spun este că, în mod clar, cu siguranță, uh, CPD nu, este o, nu sunt inițiale care inspiră încredere uh, Ceea ce eu aș dori să fac acum este să evoc în mod rapid acest caz concret care demonstrează diferența între obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene și aprovizionarea cu energie, mai ales în ceea ce privește uh, directiva pentru energie. Directiva aceasta pentru energie regenerabile a fost adoptată în 2008 și a, fost, uh, și a fixat o țintă de 10% de energie regenerabilă pentru transport până în 2020. Scopul este nobil, dar cu toate acestea știm că statele membre au, au intenția de a uh, ajunge la o rată de 92% din uh, această țintă care să țină seama de uh, biocombustibil de prima generație, dar pentru asta e nevoie de pământ, iar Europa nu are suficient pământ la dispoziție pentru a îndeplini acest scop. Deci nu are concret mijloacele necesare pentru a îndeplini acest scop legat de biocombustibil. Noi avem dovezi că uh, sunt foarte multe Uh, suprafețe de pământ care sunt cumpărate de companiile care vor să îndeplinească aceste, aceste uh, ținte. Și e un caz concret pe care vreau să-l evoc, e vorba de Kenya. Există acolo o comunitate numită Dakacha. Și în 2008, compania Giatrofa Energy, e de fapt o companie italiană, a introdus o aplicație la Consiliul Local pentru a închiria 50.000 de hectare. Deci, de fapt, e vorba, că, pentru a vă da o idee mai concretă, e vorba de 50.000 de suprafețe echivalente cu uh, un teren de fotbal, la prețul de 2 euro pe hectar, timp de 33 de ani. Și, bineînțeles, ei ofereau uh, garanții în ceea ce privește anumite locuri de muncă, dar cifrele sunt diferite în funcție de documentul pe care îl poți consulta. Și această comunitate ni s-a adresat nouă și ne-a cerut sprijin. Noi am uh, intervenit pe lângă guvern și ulterior acestei intervenții s-a luat decizia de a amâna acordarea acestui, uh, acestei facilități pentru compania italiană. Deci, 20 de mii de persoane locuiesc pe această suprafață, ei cultivă pământul, vând produsele uh, în piață, uh, au uh, stup de albine și așa mai departe. Deci, uh, de asemenea, ce mai e important e vorba că, de faptul că acolo există și o școală care s-a bucurat de fonduri din partea Uniunii Europene, dar care în principiu ar trebui să fie distrusă. Și atunci ne întrebăm uh, care ar fi coerența pentru dezvoltare, politicilor pentru dezvoltare, dacă se ajunge la o astfel de situație. Noi am abordat acest subiect din două unghiuri, pentru că e vorba atât de responsabilitatea Uniunii Europene, cât și de responsabilitatea guvernului local. Deci am încercat să lansăm o campanie în așa fel încât să ajutăm pe oamenii de acolo și să explicăm că procedurile nu au fost pe deplin respectate de această companie și că uh, uh, ei au dreptul să păstreze pământul acesta. Un al doilea nivel este la, de intervenție este uh, în momentul în care discutăm despre directiva referitoare la biocombustibili. Și deci s-ar putea ca pe viitor să ne confruntăm cu probleme și mai multe și mai numeroase pe această temă decât până în prezent. Aici, bineînțeles, nu trebuie să reducem subiectul doar la biocombustibili sau la problema pământului. Uh, S-a spus, de asemenea, că 21 până la 23% din uh, închirierile de pământ uh, sunt realizate în această regiune fără respectarea deplină a procedurilor. Deci e un subiect la care trebuie să fim atenți și pentru a îndeplini obiectivele pe care ne le-am fixat în materie de biocombustibil, ar trebui mai întâi să înțelegem care este impactul unor astfel de decizii. Deci, drepturile acestor persoane nu trebuie să fie încălcate și, iată, acesta este ultimul punct pe care vreau să le evoc și care va completa aceste uh, Uh, informații. Uh, avem nevoie de un cadru mai larg pentru coerența politicilor pentru dezvoltare și sunt foarte multe subiecte, subiecte legate de comerț, de imigrație, multe politici din acest uh, domeniu pot, ar trebui și pot să fie coordonate prin uh, intervenția ONG-urilor. Și avem trei solicitări foarte clare pentru Uniunea Europeană. Avem nevoie în lunile ce vor urma și anii ce vor urma, în vedere că trecem într-o nouă etapă de dezvoltare a politicilor, ei bine, trebuie să menținem obligațiile tratatului de la Lisabona vis-a-vis de dezvoltare. Aceasta este solicitarea numărul unu și anume să existe un leadership politic și o asumare de răspundere de la nivelul cel mai înalt, la nivel în interiorul Comisiei, ceea ce înseamnă că domnul Barroso, dar și doamna Ashton, și o coordonare cu domnul comisar Pibalx, dar nu putem să tragem numai pe el la răspundere pentru că el are nevoie de sprijin în sânul colegiului. E bine, ca ei să-și asume toată această răspundere. O a doua solicitare, uh, dacă există mai multă voință politică, atunci e nevoie de o capacitare concretă și, într-adevăr, e nevoie de sprijin mai mare în rândul Parlamentului. Domnul comisar are nevoie de personal suplimentar uh, în așa fel încât să poată să înțeleagă exact despre ce este vorba și să poată să înțeleagă aceste argumente. Și, în al treilea rând, e nevoie de anumite mecanisme pentru a face față acestei probleme. Știm că există câteva dintre ele, noi discutăm cu Concord în momentul de față, știm că va avea loc un forum, vom vedea în luna octombrie care va fi rezultatul acestuia, vom prezenta mai multe cazuri asemănătoare și vom vedea care vor fi rezultatele unor astfel de analize. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Keller. Thank you. Um, thank you for this very interesting... Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea foarte interesantă a acestui caz. Pentru noi e important să vedem asemenea cazuri ca să vedem care e impactul. Nu știu câți bani s-au cheltuit pentru această școală și uite că acum urmează să fie construită. S-au făcut uh, investiții în această comunitate, este foarte clar, dar trebuie să ținem cont și de alți factori, cum ar fi biodiversitatea și, așa mai, și așa mai departe. Biocombustibilii, cred că acesta este una dintre temele cele mai importante de acum și domnul Pibalx este foarte implicat în acest sens. Da, e ceea ce trebuie să facem din punct de vedere politic, însă e nevoie de niște limite foarte clare și ele nu par să existe acum. Uh, să vedem ce se va întâmpla după revizuire. Nu pot să adaug foarte multe pentru că suntem în criză de timp, însă vreau să spun cât de important este Parlamentul. Nu știu ce comisie va fi responsabilă, cea pentru mediu sau cine știe. Oricum, dacă Comisia de Fond va spune ne vom ocupa de partea de dezvoltare în acest domeniu, atunci lucrurile ar merge foarte bine și ar ajuta foarte mult, însă nu se întâmplă așa. Ne-ați spus că e foarte important să există o rețea de parlamentari, dar aceștia trebuie să țină cont de ceea ce au spus când se întorc în comisia lor. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Cashman. Uh, Laura, thank you. Mulțumesc foarte mult, Laura, îți mulțumim pentru prezentare. Doamna, îi mulțumim și doamnei Schneiber pentru introducerea făcută. Am spus deja de mult timp că în Parlament avem nevoie de un raportor permanent în ceea ce privește coerența politicilor, adică acela care să supravegheze unde există conflicte între politicile diferitelor comisii. Un raportor permanent. Ar trebui să existe o direcție generală mică care să se ocupe exact de acest subiect. Deci există măsuri pe care le putem lua. Laura, trebuie să spun că avem nevoie de coerență politică și din partea ONG-urilor pentru că dacă vom, vom hotărâ să înghețăm obiectivele, atunci ONG-urile pot rapid să intervină și pot să vină cu părerea lor diferită, pentru că nu vorbim aici doar despre biocombustibili, ci vorbim despre cum ajungem la țintele propuse, celelalte mecanisme care există. Așa că această abordare drastică de a îngheța pur și simplu obiectivele ar duce la un blocaj parlamentar. Cred că Concord și alții pot să lucreze împreună cu ONG-urile pentru mediu, cu sectorul pentru energii regenerabile, ca, pentru a le fi mai ușor și parlamentarilor. Doamna Timber, Iastram, vă las să trageți concluziile. Le mulțumesc tuturor colegilor. Vă urez tuturor o pauză de vară frumoasă. Sunt sigură că ne vom ocupa de acest subiect și după pauza de vară, pentru că există încă o serie de întrebări neclare, cum ar fi raportorul permanent, care ar putea fi un loc de contact pentru plângere atunci când există incoerențe politice. Apoi o altă întrebare. Da, în legătură cu raportul comisiei care apare în decembrie, trebuie să-l așteptăm sau trebuie să începem cu munca noastră înainte? Deci mai există foarte multe chestiuni care trebuie explicate, însă nu astăzi. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions diverses? Vă mulțumesc foarte mult. Mai există chestiuni diverse? Atunci, următoarea reuniune a Comisiei pentru Dezvoltare se va ține la Bruxelles pe 29 august de la 15 la 18.30 și pe 30 august de la 9 la 12.30. Reuniunea noastră din această săptămână se încheie. Vă mulțumesc tuturor.